Președinte, vă rog să dați drumul la, microfon. <laughs> Ok. Așadar, am fost primul care am cerut să iau cuvântul la KDI. Am verificat cu președintele. Eram primul. Nu mă plâng că nu mi s-a dat cuvântul, însă modul în care au funcționat lucrurile, cred că